Ladies and gentlemen, dear colleagues. Domnilor și domnilor, dragi colegi, trecem la punctul 17 de pe ordinea noastră de zi a reuniunii noastre AFET și a, la acest punct avem o reuniune comună cu colegii și prietenii noștri de la Subcomisia pentru Securitate și Apărare și în asociare cu Delegația pentru Relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO. Vreau să uh, urez bun venit uh, doamnei Natalie Loazou, care este uh, președinta uh, SEDE și, sigur, un bun venit călduros uh, secretarului general NATO, uh, Jens Stoltenberg, domnule secretar general, bun venit călduros în Parlamentul European încă o dată. Ați fost uh, oaspetele nostru și în mandatul trecut și suntem recunoscători că la începutul uh, noului nostru mandat ați acceptat din nou invitația noastră pentru a discuta cu noi despre domeniile de cooperare între UE și NATO, tocmai la începutul noului mandat parlamentar. Toți colegii au venit pentru a vă asculta, așadar eu am să fiu foarte succint în uh, cuvântul introductiv. Încă o dată vreau să subliniez că Parlamentul European și mai ales Comisia pentru Afaceri Externe și Subcomisia pentru Securitate și Apărare au uh, fost uh, foarte uh, interesate să găsim domenii de colaborare între UE și NATO și știm că securitatea noastră în Uniunea Europeană e strâns legată de activitatea NATO și de cooperarea transatlantică cu Statele Unite și cu Canada. Domnule secretar general, aveți cuvântul. Mulțumesc, David, și mulțumiri uh, și uh, președintelui Comisiei, uh, președinților Comisiei pentru Uh, subcomisie pentru Apărare și Securitate și uh, delegației uh, pentru relațiile cu adunarea parlamentară a NATO. Mă bucur foarte mult să văd prieteni vechi aici, dar și figuri noi și apreciez prezența mea aici din mai multe motive. Mă simt acasă între parlamentari. Eu am fost de asemenea parlamentar 20 de ani și apreciez uh, acest simbol al democrației pentru că parlamentarii au opinii diferite, poziții diferite pe multe subiecte, dar în același timp cu toții creș- credem în instituții um, democratice, în instituția Parlamentului care exprimă voința poporului și joacă, parlamentele joacă rol, un rol important în uh, țările noastre și Parlamentul European joacă un rol important în formarea politicilor europene, ceea ce este important pentru Uniunea Europeană ca um, aliat al uh, NATO. De asemenea, mă bucur să fiu aici și pentru faptul că eu cred ferm în colaborarea dintre NATO și Uniunea Europeană. De aceea, de fiecare dată când mă invitați, uh, fac tot ce pot pentru a veni și salut uh, colaborarea și relația foarte strânsă cu uh, prietenii mei care sunt acum la conducerea Uniunii Europene, buna mea prietenă Ursula von der Leyen, uh, cu care am o colaborare foarte bună și cu Jean-Michel. Și săptămâna trecută m-am întâlnit cu miniștrii de externe în Consiliul de Afaceri Externe, cu un alt reprezentant, uh, Borel, de asemenea, și peste două, trei săptămâni, Iosep Borel va veni la reuniunea ministerială pe apărare a NATO. Deci ne întâlnim la diverse niveluri între Uniunea Europeană și NATO, NATO ceea ce demonstrează colaborarea foarte strânsă între NATO și Uniunea Europeană. Suntem două organizații diferite și sigur că trebuie să respectăm diferențele noastre și procesele decizionale în cele două Uh, organizații, dar salut cu căldură faptul că în pofida diferențelor recunoaștem faptul că este foarte important să fim uniți, să colaborăm și în ultimii ani am reușit să uh, aducem colaborarea UE-NATO la un nivel fără precedent. Facem mult mai multe împreună acum decât, uh, decât făceam acum niște ani. Și faptul că reușim să colaborăm pe chestiuni cum ar fi amenințările hibride, cele cibernetice în Afganistan, în uh, Irak. Um, această colaborare este importantă și pentru membrii Uniunii Europene, dar și pentru membrii NATO. De asemenea, salut faptul că, deocamdată, de, de exemplu, în Marea Egee avem șase nave NATO care ajută punerea în aplicare a acordului dintre Uniunea Europeană și Turcia, ca, ca răspuns la criza uh, migrației și refugiaților. Și, de asemenea, operațiunea Uniunii Europene Sofia a, se bucură de susținerea NATO și vom face chiar mai multe pentru a oferi susținere dacă acest lucru este solicitat de către Uniunea Europeană. De exemplu, să ajutăm la punerea în aplicare, asigurarea embargoului asupra armelor din Libia. Deci, avem multe activități unde colaborăm. Așadar, da, e adevărat, suntem două organizații diferite, dar colaborăm tot mai mult și pentru aceasta vreau de la bun început să uh, să felicit Uniunea Europeană și NATO pentru faptul că există tot mai multe activități și acțiuni uh, comune care demonstrează importanța colaborării noastre. Eu cred în această colaborare și pentru că cred în colaborarea dintre America de Nord și Europa. Și printr-o mai sânsă colaborare între Uniunea Europeană și NATO, ne asigurăm și că uh, Uniunea Europeană și America de Nord colaborează mai strâns. Și eu cred în această legătură transatlantică între America de Nord și Europa, în pofida faptului că Oamenii pun sub semnul întrebării uh, această uh, relație pe ambele părțile Atlanticului și eu cred și uh, cred în această uh, relație pentru că ea este simbolizată de NATO. NATO este o organizație transatlantică. Eu cred în această relație transatlantică și în pofida uh, divergențelor pe care le vedem cu toții astăzi. Pentru că există divergențe, există dezacorduri între America de Nord și Europa pe chestiuni cum ar fi schimbările climatice, chestiuni comerciale, acordul nuclear cu Iranul și pe multe alte chestiuni. Și sunt divergențe importante pe subiecte importante. Dar eu cred în cooperarea transatlantică pentru că, în pofida acestor diferențe, trebuie să fim uniți. Pentru că uniți suntem mai puternici, uh, suntem mai în siguranță și putem să facem față provocărilor comune. Și lăsând la o parte divergențele pe comerț și schimbări comerci, uh, schimbări, uh, schimbarea mediului, uh, care sunt importante, reușim totuși să facem lucruri în comun pentru uh, consolidarea păcii și securității și de aceea cred că relația transatlantică trebuie să fie consolidată. Suntem în fața unui paradox în acest moment și anume, în pofida dezacordurilor și uh, cred că mă veți întreba despre aceste dezacorduri uh, atunci când va veni vremea uh, întrebărilor și răspunsurilor, în pofida acestor diferențe, există un paradox și anume, avem diferențe, dar în același timp, America de Nord și Europa fac mai multe împreună decât au făcut vreodată. Eu citesc uneori că uh, America părăsește Europa. Nu, America nu părăsește Europa. Uh, nu, uh, Statele Unite, de fapt, își cresc prezența militară în Europa. Da, după, cel de după războiul uh, rece, într-adevăr, America și-a redus prezența militară treptat în Europa. Acest lucru este corect, dar în ultimii ani, Statele Unite nu și-au scăzut, ci și-au crescut prezența militară în Europa, cu mai multe trupe, mai multe investiții în infrastructură, uh, mai multe echipamente prepoziționate și acum, peste câteva săptămâni, vom avea un exercițiu major, Europe Defender 2020, un exercițiu în care Statele Unite ale Americii vor desfășura 20.000 de trupe direct din America către Europa. Cea mai mare desfășurare de trupe văzută Uh, în Europa uh, de la războiul rece. Deci poate să vă placă sau să nu vă placă, să fiți uh, pro sau contra, dar acesta este un fapt. Deci nu e adevărat absolut deloc să se spună că Statele Unite ale Americii părăsesc Europa. Nu, e tocmai invers. Deci SUA își crește prezența în Europa și aliații europeni, de asemenea, își consolidează implicarea Uh, o mai bună alocare a resurselor, uh, noi uh, grupări de luptă în zonale, zonele baltice, se consolidează eforturile de luptă împotriva terorismului și după ani în care cheltuielile de apărare au fost reduse, toți aliații și-au redus cheltuielile pentru apărare uh, după războiul rece, dar acum toți uh, aliații europeni au început să crească alocările pentru apărare. Nu spun că investesc atât de mult cât ar trebui, dar este o diferență foarte mare între a reduce și a crește. Și adevărul este că toți aliații europeni și uh, uh Canada investesc acum mai mult în apărare. Și din 2016 aliații europeni și Canada au adăugat 130 de miliarde de dolari americani pentru uh, cheltuielilor pentru apărare, ceea ce este o sumă semnificativă. Dacă v-ați uitat la summitul uh, NATO de la Londra din decembrie, ați văzut mesajul din Statele Unite și anume au recunoscut acest progres. De aceea, dați-mi voie să subliniez că trebuie să ne amintim că investim, aliații europeni investesc mai mult în apărarea europeană, nu ca să facă pe placul Statelor Unite sau președintelui Trump, ci pentru că e interesul lor de securitate să investească în apărare. Și la summitul de la Wales, aliații uh, din, din 2014 la Londra sau la Wales în, uh, Wales în 2014, Deci la summitul din țara Galilor din 2014 s-a decis acest lucru. Întrebarea este dacă această legătură transatlantică este puternică, realitatea este că a fost consolidată în ultimii ani. Facem mult mai multe împreună decât am făcut uh, de multă vreme. Și eu salut acest lucru. Pentru că avem nevoie de America de Nord, de Europa, uh, care sunt unite prin NATO avem nevoie de această legătură transatlantică și pe viitor, pentru a face față provocărilor vechi și provocărilor noi. Și permiteți-mi foarte pe scurt să menționez trei dintre acestea. Una, lupta împotriva terorismului. Sunt multe probleme și multe eh, motive de îngrijorare eh, în privința terorismului, dar trebuie să recunoaș- recunoaștem că împreună America de Nord și Europa au făcut progrese enorme nu acum atât de multe luni, ISIS controla un teritoriu de mărimea Regatului Unit, milioane de oameni și am văzut brutalitatea acestei organizații care uh, decapita oamenii, folosea violul ca instrument militar, uh, sclavie, brutalitate greu de imaginat. Acum, întregul teritoriu a fost eliberat și ISIS și-a pierdut controlul asupra teritoriului și asupra uh, persoanelor pe care le controlă. Asta cu efortul Americii de Nord și Europei împreună cu alți parteneri. Nu, nu e o chestiune minoră, e o chestiune majoră. A fost nevoie de un efort enorm, dar am reușit să facem acest lucru. Vreau să vă spun că mă tem că uităm uh, pericolul că, uh, că ISIS poate să se întoarcă de aceea trebuie să continuăm lupta. Lupta împotriva ISIS nu s-a oprit. Uh, ei încă există. Și de aceea uh, regret că și Coaliția Globală pentru uh, înfrângerea Daesh, unde și NATO și țările europene sunt membri, a fost obligată să suspende activitățile de, de formare a personalului din Irak Uh, și sper că putem să reluăm cât mai repede aceste activități, pentru că Irakul are nevoie de susținere. Dacă nu, Irakul va cădea, va recădea în conflict și ISIS s-ar putea să se reîntoarcă. Și acum, deci, încercăm să analizăm alte modalități de, a, de acțiune și să vă, să vă spun o reflexie importantă sau un mesaj important. Atunci când mă uit la ce poate să facă NATO, Coaliția Globală, Vestul pentru a lupta împotriva terorismului, eu nu mă uit la operațiuni de luptă pe teren, pentru că eu cred că NATO trebuie să poată să facă acest lucru, să se implice în operațiuni de luptă pe teren dacă e nevoie, așa cum am făcut-o până acum și în Afganistan. Dar este mult mai bine dacă reușim să capacităm țările respective și uh, forțele de ordine de acolo Uh, să uh, învingă terorismul ele însele, astfel încât să nu fim văzuți noi ca niște ocupanți, nu care venim acolo să uh, ocupăm țara, uh, ci e important să formăm personalul de acolo, cum facem în Afganistan, în Irak, cu alți actori din regiune, Iordan uh, și Tunisia, pentru a-i ajuta să își consolideze uh, forțele inclusiv de Uh, um, servicii secrete pentru a uh, putea să facă față provocărilor de pe teren. Trebuie să colaborăm. Uniunea Europeană joacă un rol important și cred că avem nevoie de colaborare. Europa nu poate să facă toată treaba asta singură. Avem nevoie de colaborare între Europa și America de Nord și NATO este platforma care le unește. Al doilea punct sau cea de-a doua provocare care trebuie să-i facem față împreună este Rusia. Avem o abordare pe două axe către Rusia. Uh, e, o cale este dialogul și cealaltă axă uh, este um, descurajarea și uh, apărarea. Și Uh, atâta vreme cât avem descurajare și apărare, putem să discutăm cu Rusia. Uh, e nevoie să facem eforturi pentru a avea o mai bună relație cu Rusia. Dialogul cu Rusia nu este un semn de slăbiciune, este un semn de putere. Și sigur că avem nevoie de Statele Unite, de Canada, deci de America de Nord, să ofere capabilitățile necesare pentru a avea uh, o forță credibilă de descurajare și apărare. Dar avem nevoie și de un dialog uh, Uh, de esență cu Rusia, pentru că o parte importantă se referă la controlul armelor. Controlul armelor trebuie să implice Statele Unite, cel puțin în multe aspecte. De exemplu, uh, tratatul care uh, interzicea utilizarea tuturor rachetelor um, de rază medie a apus, ca să spun așa, și ă, trebuie să fie înlocuit de ceva. E clar că ă, a rămas ă, un gol în securitate, eu cred în controlul armelor, dar pentru a avea un control al armelor veritabile, veritabil, trebuie să avem la masă toți partenerii, și Statele Unite și și Rusia. Și trec mai departe pentru că văd că e nevoie să las niște timp pentru întrebări și răspunse. Cea de-a treia provocare pe scurt. E vorba de provocări noi și emergente tehnologie, uh, inteligență artificială, uh, platforme autonome de lansare a armelor, uh, um, cantitatea mare de date, big data, Uh, toate sunt provocări și vom avea nevoie de toate capacitățile și de toată uh, inteligența pe care putem să o aducem împreună în Europa și America de Nord pentru a face față, pentru a rămâne în această cursă a tehnologiei. Și noi întotdeauna am avut uh, uh predominanța tehnologică, dar uh, uh, ne uităm la ce se întâmplă în China China investește foarte mult în tehnologie, în inteligența artificială, de aceea trebuie să colaborăm și în domeniul tehnologiei și uh, să facem față consecințelor uh, uh, poziției uh, crescătoare a Chinei, pentru că China are cel de-al doilea buget de apărare din lume și în uh, ultima perioadă au uh, desfășurat 18 noi nave de război Asta e cât uh, întreaga forță navală a Regatului Unit în, în ultimii cinci ani. Și sunt unii în, uh, în Europa și în uh, Statele Unite care spun, aoleo, ce mare e China. Dacă vă îngrijorează dimensiunea Chinei, atunci e foarte clar că noi trebuie să stăm împreună, pentru că împreună avem 50% din PIB-ul global și 50% din puterea militară globală. Deci Europa și America de Nord sunt două, două fațete ale aceleași medalii, de fapt. Există diferențe, există dezacorduri, dar, din nou, atâta vreme cât rămânem uniți și facem față provocărilor noastre de securitate comune împreună, vom fi cu toții în siguranță. De aceea eu cred într-o puternică legătură transatlantică demonstrată printr-un NATO puternic și printr-o colaborare activă și puternică între NATO și Uniunea Europeană. Mulțumesc! Excellent. Thank you, Secretary General. Excelent. Vă mulțumim, domnule secretar general. Dragi colegi, avem aproximativ 35 de minute timp pentru schimb de opinii și am o, o listă record a vorbitorilor, mai mult de 30 de colegi care doresc să intervină. Din păcate, nu toată lumea va putea să intervină. Am să dau cuvântul, în primul rând, coordonatorilor. Le vor acorda prioritate, vă rog să fiți înțelegători și apoi dau cuvântul, în primul rând, dau cuvântul uh, Uh, președintelui delegației pentru relațiile cu adunarea parlamentară a NATO, domnul Chris Peters. Bine ați venit! Friendly of you. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc, domnule Stontobel, pentru prezența aici alături de noi, pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat. Am două întrebări scurte. Prima este următoarea. Am citit că președintele Trump a propus extinderea NATO în Orientul Mijlociu. Ce părere aveți despre această propunere? Și, în al doilea rând, în calitate de președinte al delegației Parlamentului European pe lângă NATO, știți că avem o poziție sui generis, adică nu avem uh, drept de vot uh, ca alte, alți reprezentanți ai Parlamentelor Naționale. Nu a venit oare momentul uh, să se dea delegației Parlamentului European un nou rol? Mulțumesc! Mulțumesc, Chris, pentru această uh, pentru aceste întrebări bune și iată, ai dat și un exemplu în ceea ce privește încadrarea în timp. De la PPE, AFET, domnul Mihail Galer. Mulțumesc. Mm, grupul PPE este de acord cu evaluarea dumneavoastră. Altă dată când ați fost aici, ați spus că avem două, trei domenii de cooperare între UE și NATO. Um, să fim rezilienți împreună, cooperarea cu vecinii și cooperarea în domeniul apărării. În legătură cu ultimul element, UE și NATO nu trebuie să fie în opoziție atunci când se creează Fondul European de Apărare. După părerea dumneavoastră, cum se face această cooperare? Apoi, știți că autonomia strategică este un termen care în cercurile NATO uneori uh, face să, să, să se ridice din sprâncene. Um, credeți că putem să decidem singuri uh, când vine vorba de Libia, dar Turcia nu e tocmai de acord cu noi. Ce să facem? Putem avea uh, recurs la resursele NATO dacă Turcia e împotrivă? Putem să cerem autonomia strategică ca să facem în, Lib în Libia ceea ce avem nevoie să facem? Mulțumesc! coordonator AFET din partea grupului SCD, domnul Pițula. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar general, bine ați venit din nou aici în Parlament. Este o perioadă cu multe provocări la nivel geopolitic și este esențial să se păstreze unitatea și coeziunea statelor membre NATO având în vedere reacția recentă a UE în legătură cu uh, acțiunile Turciei în uh, nordul Siriei, activitatea Turciei în nordul Mediteranei și, în general, activitatea turcilor în regiune, care nu este tocmai um, pe linia coeziunii politică a NATO, uh, cum evaluați comportamentul acestui stat membru al NATO, Turcia? Cum vedeți cooperarea dintre Turcia și Rusia, având în vedere influența lor în regiune și fără să uităm faptul că recent Turcia a cumpărat un sistem rus de apărare de, ra- de rachete? Mulțumesc, Tonino, din partea grupului Renew. Are cuvântul domnul Chiuciuc. Nu, domnul Petra, Petras. Austrificius. Mulțumesc, David. Mm, domnule secretar general, Vă mulțumesc pentru declarația dumneavoastră și vă asigur că grupul Renew Europe um, dorește să promoveze multe dintre elementele menționate de dumneavoastră. Dorim ca Uniunea Europeană de Apărării să se dezvolte și vom face tot ce ne va sta în putere pentru a aduce garanții că cei 22 de membri comuni ai UE și ai NATO vor face față împreună provocărilor. Domnule secretar general, am o solicitare. Vă rog, comentați uh, evenimentul de săptămâna viitoare și anume ieșirea Regatului Unit din UE. Regatul Unit ne va părăsi. Ce părere aveți? Ce se poate face? Ce se poate garanta pentru ca Regatul Unit să rămână un partener apropiat al Uniunii Europene uh, și membru al NATO? din punctul meu de vedere, este o provocare nu doar pentru dezvoltarea relațiilor transatlantice, ci și uh, relațiilor de cele două părți ale uh, Mării Mânecii. Um, Aș dori de asemenea să comentați în legătură cu parteneri cu care am putea colabora în toate activitățile noastre în lume pentru pace și stabilitate. Ce părere aveți despre lista țărilor cu o poziție similară cu cea a noastră. Sper că e destul de lungă. Mulțumesc, Petra, domnul Beautycofer de la Vers. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Domnule secretar general, pentru prezența alături de noi, aș avea trei întrebări, pe scurt. 1. NATO recent, pentru prima dată, s-a ocupat de China. Și aici sunt și ați uh, repetat uh, acest lucru subliniind provocări și oportunități legate de această țară. Aș dori să vorbiți despre provocări. Care sunt principalele provocări în relația cu China și ar fi bine ca NATO să fie mai prezent în Marea Chinei de Sud. A doua întrebare. Uh, după, care este, după părerea dumneavoastră, rolul NATO în uh, problema din Libia? Și a treia întrebare. Se tot vorbește despre autonomia strategică care a fost deja menționată de domnul Galler. Eu uneori am impresia că acest termen uh, are um, sau uh, denunță o poziție anti-NATO. Aș dori să îmi spuneți care este definiția dumneavoastră autonomiei strategice. Mulțumesc de la grupul ID, Jerome Rivier. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule secretar general, se pot spune multe în legătură cu NATO. Bună ziua! Se pot spune multe în legătură cu NATO și transformarea sa de la sfârșitul războiului rece încoace ascultându-vă, am avut impresia că ascult reprezentat al Statelor Unite, dar nu e de mirare, pentru că americanii sunt, America este principala țară care contribuie la bugetul NATO și vă apărați bugetul. Sunteți foarte indulgent cu Turcia și acest lucru denotă o problemă destul de mare. Turcia este protagonist activ în conflictele din Siria și Libia. Li- și regulile noastre de asistență în alianță ne pot uh, duce în conflicte în care interesele strategice ale statelor Uniunii Europene uh, ar fi încălcate. Turcia nu respectă suveranitatea Ciprului, stat membru al UE. Domnul Erdogan într-una se bagă în afacerile interne ale Franței și Germaniei, finanțează asociații comunitare. Tot domnul Erdogan instrumentalizează migranții uh, pentru a lua bani de la Uniunea Europeană, care tot plătește, pune mâna în buzunar. Și um, acest lucru arată că alianța este depășită, după părerea mea. Aș dori să știu care este strategia dumneavoastră. Eu, unul, nu văd că ar mai fi în interesul Franței. Avem uh, cei doi coordonatori de la ECR prezenți. Aș dori să-l întreb pe Ana Fotica dacă pot să dau cuvântul lui Jeffrey Van Orden, pentru că s-ar putea să fie ultima dată când ia cuvântul ca membru al AFET. Sperăm că ambii vom putea vorbi amândoi. Dar da, îi dau posibilitatea să intervină primul. Pentru relații, de dragul rela- relațiilor între Regatul Unit și UE, Jeffrey, ai cuvântul. Domnule secretar general, bine ați venit! Am fost secretar al stafului internațional militar la NATO. Vă urez, bineînțeles, bun venit aici. Aș dori să abordez două subiecte rapid, subiecte care au fost deja menționate de colegi, dar poate abordarea mea este puțin diferită de a lor. Mă tem că sunt două evoluții care ar putea duce sau ar putea amenința Unitatea alianței. Primul este urmărirea unei autonomii strategice din partea Uniunii Europene. Este o abordare decât de exclusivă pentru a-și apăra dezvoltarea industrială, în ciuda cuvintelor de măgurire la adresa NATO. Este o diferență majoră între uh, europenii de pe continent și aliații nord-americani. Apoi, uh, aș dori să mă refer la lipsa de ocupare față de interesele Turciei și faptul că Uniunea Europeană are o atitudine distanță care riscă să tenteze Turcia să-și găsească aliați în altă parte. Trebuie să păstrăm Turcia de partea noastră și această tendință mă îngrijorează. Aș dori să știu ce părere aveți. Mulțumesc! Mulțumesc, Jeffrey. Dorește cineva să ia cuvântul din partea grupului GUE? Nu sunt solicitări de la GUE? Ba da, vă rog. Doamnele mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule secretar general Stoltenberg. Tocmai ați spus că cresc investițiile, toate statele membre NATO trebuie să investească mai mult, mai mult în apărare. Aceasta este o evoluție pozitivă spuneți că este o viță pozitivă, eu am dubii că a băga mai mulți bani în armament este o evoluție pozitivă. Soldații americani fac exerciții în Europa de Est. Aș dori să ne dați mai multe elemente mai concrete în legătură cu acest lucru. Apoi, legătura cu PESCO ar putea fi interesantă dacă ar exista. Știm că Statele Unite cheltuiesc 340 de milioane de euro pentru manevre. Ce fac însă statele europene din NATO? Și ultima întrebare la fel de importantă. Înainte de ultimul summit al NATO, președintele Macron a spus că organizația este în moarte cerebrală. Uh, există divergențe din ce în ce mai mari între statele membre ale NATO și între diferitele uh, ramuri ale industriei armamentului. Cum vedeți viitorul NATO? Mulțumesc, doamnă! Iată, aici s-a încheiat prima rundă de întrebări și m-am simțit ca la o audiere, audiere a domnului Borel. Cred că el a primit mai puține întrebări decât dumneavoastră, deci vă rog răspundeți la cât mai multe puteți mm, de la întrebarea lui Chris Peters până la comentariile doamnei Demirel. Mulțumesc! Voi încerca să răspund la toate întrebările sau cel puțin să abordez toate subiectele care au fost menționate. Mai întâi, domnul Peters m-a întrebat despre faptul că președintele Trump a cerut ca NATO să fie mai implicat în Orientul Mijlociu. Ce înseamnă acest lucru? Nu pot să vă spun, pentru că acum și noi discutăm oare ce înseamnă asta. Este un proces intern la NATO, dar și cu partenerii noștri și cu partenerii din regiune, Irak, Iordania și așa mai departe, să vedem dacă uh, NATO se va implica mai mult în relația cu aceste țări, ce poate să facă mai mult? Nu pot să vă dau concluzii, pot doar să vă descriu acest uh, proces. Cred că există potențial ca NATO să facă mai mult, dar nu în uh, condiții de luptă. Nu e vorba aici dacă putem uh, lansa noi operațiuni de luptă. Ideea este dacă putem să facem ceva pentru a nu se ajunge la uh, Um, noi acțiuni militare. Prevenirea este mai bună decât intervenirea. Și în Irak, eu cred că dacă nu acționăm acum, riscăm să se ajungă din nou la o situație de conflict deschis. Eu am fost împotriva războiului din Irak în 2003, am fost politician norvegian și nu am sprijinit deloc acest război, dar, sincer să fiu, uh, am impresia că occidentalii au plecat cam repede pentru că apoi au revenit uh, ISIS. Și Europa a trebuit să sprijine apoi intervenția militară din 2014 împotriva statului islamic. Din câte știu eu, atât stânga cât și dreapta am căzut de acord că nu putem să stăm cu mâinile în sân și să lăsăm ISIS să ia de proporții, să omoare oameni, să violeze femei și să amenințe să controleze, nu doar să controleze un teritoriu mare, ci și să uh, amenințe Bagdadul și întregul Irak. Deci a fost un acord larg în ciuda poziției noastre în legătură cu războiul din Irak în 2003, când eu am fost împotrivă. Deci a existat un acord larg că a trebuit uh, din nou să intrăm în uh, luptă în Irak și am lansat operațiune militară mari cu mii de uh, de intervenții aeriene cu forțe speciale pe teren și coaliția a plătit și cei din Irak, forțele de securitate din Irak au plătit un preț foarte ridicat și civilii au plătit un preț ridicat. Eliberarea Raqqa a fost un efort major și mulți au plătit uh, scump această eliberare, inclusiv civili. Deci trebuie să prevenim să nu se mai întâmple așa ceva din nou. Și trebuie să cre- construim capacități acolo care să poată să prevină revenirea statului islamic. ceea ce poate să facă NATO în Irak este să formeze forțe, să ajute, să ajute pe irakieni. Nu vor rezolva toate problemele, dar pot să vă spun că dacă nu facem acest lucru, sigur vom avea o problemă mare. Și riscăm ca peste 2-3 ani să revenim la operațiunile de luptă majore. Deci eu cred că pentru a evita noi lupte în Irak, în Siria și în această regiune, trebuie să intrăm acolo și să construim totul de la Ministerul Apărării, de la, din instituții, de la comandament și control până la formarea forțelor. NATO poate să face acest lucru, o face deja, dar poate să o facă mai mult avem o coaliție condusă de americani care oferă formare, NATO oferă formare, putem vedea cum putem să facem împreună. Eu sunt deschis și discutăm am avut o discuție cu prim-ministrul uh, cu, cu, uh, din Irak săptămâna trecută, voi discuta cu președintele săptămâna aceasta. Așteptăm, bineînțeles, să uh, intervenim la invitația irakienilor, dar ei ne-au cerut să intervenim și să oferim cursuri de formare pentru că au înțeles că au nevoie de capacități locale care să poată să fie eficiente pentru ca statul islamic să nu revină. Deci, întâi, nu pot să vă dau un răspuns precis pentru că discuțiile nu s-au finalizat, dar uh, studiem posibilități de intervenții în regiune, dar mai ales în Irak, pentru crearea de capacități acolo. Am menționat și Iordania și alte țări unde putem să facem mai multe. Apoi, mi-ați pus o întrebare în legătură cu Parlamentul European. Nu eu trebuie să mm, decid acest lucru. Nu pot eu să dictez nimic Parlamentul European și nici adunării parlamentare NATO. Deci adunarea parlamentară trebuie să ia această decizie ce, și anume care este relația cu Parlamentul European. Apoi am avut mai multe, mi s-au pus mai multe întrebări, trebuie să le grupez în legătură cu apărarea uh, europeană și autonomia strategică. Eu sprijin mai multe eforturi ale Uniunii Europene în domeniul apărării. De ce nu aș face-o? NATO a cerut ca Uniunea Europeană să facă mai multe eforturi în domeniul apărării de ani de zile. Dacă Uniunea Europeană înceapă să investească mai mult în noi capacități, să cheltuiască mai mult pentru apărare, să um, evite fragmentarea industriei europene a apărării, trebuie să ne bucurăm de acest lucru. Dar, spun în același timp, și asta a spus și Ursula von der Leyen în fața Parlamentului European, că aici nu e vorba de crearea unei alternative la NATO sau uh, unui concurent al NATO. Mai mult de 90% din cetățenii Uniunii Europene trăiesc într-o țară membră a NATO. Deci atunci când consolidăm apărarea Uniunii Europene, automat se consolidează și uh, apărarea uh, statelor aliate din cadrul NATO. E un lucru bun atâta timp când nu se subminează NATO și nu se oferă un duplicat la NATO, ci se completează NATO. Deci atunci când uh, uh, se creează o nouă dronă, un nou tank de bătălie sau așa mai departe în cadrul PESCO, trebuie, acestea trebuie să fie disponibil și pentru operațiuni NATO și e foarte bine. Aceste, dacă aceste noi sisteme creează noi bariere împotriva aliaților uh, NATO, atunci poate fi periculos. Pentru că se spune de altfel uh, și în tratatele Uniunii Europene că pentru statele membre ale UE care fac parte din NATO, NATO rămâne piața de temelie a apărărilor uh, colective și pentru că, dacă vedem dimensiunile și dimensiunile contează, după Brexit, 80%, 80% din cheltuielile din, mm, pentru apărarele NATO vin din afara um, din afara statelor membre UE. Trei din cele patru grupuri de luptă uh, sunt ale Statelor Unite, Canadei și Regatului Unit și geografia contează pentru că Eh, de exemplu, Norvegia și Islanda sunt importante în cadrul Atlanticului de Nord. Știu că sunt în puncte de vedere diferite în legătură cu Turcia, în UE, dar Turcia este importantă strategic pentru eh, NATO în eh, Sud și Statele Unite, Canada și Regatul Unit sunt importante de asemenea. Deci Uniunea, Europe- deci Uniunea Europeană nu poate să ofere apărare colectivă pentru Europa, Întreaga Europa trebuie să facă acest lucru împreună cu um, Alianța Atlanticului de Nord. În legătură cu autonomia strategică, m-ați întrebat care e definiția mea preferată. Eu cred că nu eu trebuie să definesc conceptul, voi spune doar că este un concept care nu e foarte clar. Pentru mine, ceva strategic înseamnă ceva major și autonomia înseamnă ceva ce faci singur. Deci dacă așa este, atunci nu cred că e un lucru bun. Pentru că cred că Europa și America de Nord trebuie să fie um, împreună, nu fiecare în colțul ei. Dar dacă există altă definiție, poate să fie ok, nu eu trebuie să definesc acest concept. Eu cred că în încercarea Europei de a se distanța de America de Nord, nu va slăbi doar legătura transatlantică în care eu cred, dar se va și diviza Europa. Deci se va slăbi Europa. Cunosc multe țări europene care nu vor accepta Uh, o slăbire a legăturii transatlantice. Deci, dacă încercați să separați uh, Europa de America de Sud, veți uh, dezbina și Europa. Europa și America de Nord trebuie să rămână unite. And, and now I, don't, I, I, I speak behalf of, of all of us because... Și vorbesc în numele altora pentru că eu însumi sunt european. Eu Eu am uh, făcut campanie adesea pentru uh, uh, Uniunea Europeană. În două campanii am încercat să-i conving pe norvegieni să se alăture Uniunii Europene și am eșuat de două ori. Deci eu cred în Europa. Turcia, Siria și celelalte chestiuni. Eu am mers la Istanbul la câteva zile după intervenția militară și am stat uh, lângă ministrul Șaroșoglu și cu, după o reuniune cu președintele am exprimat îngrijorarea mea profundă în legătură cu consecințele acelei intervenții militare. De asemenea, am spus că este de important să reducem tensiunile și să punem capăt luptei. La câteva zile după aceea, Turcia și Statele Unite au ajuns la un acord și uh, rămân în continuare multe probleme, însă cel puțin în acea parte a Siriei a scăzut uh, nivelul um, luptelor. Trebuie să găsim o soluție pașnică la conflictul din uh, Siria și eu și NATO susținem aceste eforturi. NATO este o alianță de 29 de părți. Desigur, avem uh, și am avut opinii diferite în legătură cu gestionarea situației în nordul Siriei, dincolo de orice îndoială. Aliații se întâlnesc și atunci când nu sunt de acord se critică unii pe alții, dar tocmai de aceea este atât de important NATO. Partea bună este că NATO a convenit în legătură cu uh, importanța uh, Orientului Mijlociu, cu stabilizării soției din Siria, importanța combaterii terorismului și uh, um, pentru a face parte dintr-o coaliție care să înfrângă ISIS, ca ISIS să nu se mai întoarcă. Nici un alt aliat nu a fost ținta atâtor atacuri teroriste ca Turcia sunt importanți în combaterea Daesh, sunt importanți în Siria și în Irak. Putem uh, realiza obiectivele noastre doar folosind uh, bazele militare din Turcia pentru a combate Daesh. În legătură cu Brexit, uh, Brexitul va schimba relația Regatului Unit cu Uniunea Europeană, dar nu cu NATO ce să facem pentru a-i păstra aproape? Pentru mine acesta este doar încă un argument pentru o cooperare mai strânsă UE-NATO, pentru că astfel toți uh, aliații sunt împreună, indiferent dacă sunt sau nu membrii UE. Este un, încă un argument pentru ca NATO să rămână o platformă politică în care aliații să um, se apropie, indiferent dacă sunt sau nu membrii ai Uniunii Europene. Partenerii care gândesc ca noi uh, da, um, cred și eu că trebuie să lucrăm mai mult cu uh, cei care gândesc ca noi, cred uh, cu tărie în parteneriate. Domnul Butikofer m-a întrebat despre China, despre provocarea pe care China o reprezintă. Ideea nu este să mutăm NATO în uh, Marea Chinei de Sud. Provocarea este că China se apropie mai mult de noi în uh, Uh, ciberspațiu, pe internet, în uh, infrastructura critică, în Africa, în zona arctică. Trebuie să răspundem la realitatea faptului că China se apropie de noi. Nu vrem să mutăm NATO în altă parte, dar faptul că China dezvoltă arme care ajung uh, țările aliate, la țările aliate NATO și în Europa mai ușor este o provocare. Libia, da, sunt pentru eforturile ONU de a găsi o, o soluție politică. Mă bucur că a avut loc conferința la Berlin. Avem nevoie de un, un acord de încetare a focului pentru a implementa embargoul privind armele și susținem uh, acest lucru. Acesta este răspunsul scurt în legătură cu ce putem face pentru a face față situației foarte dificile din Libia. Avem nevoie de o soluție negociată politic, pentru că nu există o cale ușoară afară din acest conflict. În 2011, când uh, s-a lansat operațiunea Libia, aia s-a lansat fără NATO. Eu eram la Paris și uh, țin minte că uh, eram acolo cu primul ministru danez, David Cameron și Sarkozy erau acolo și a fost o inițiativă europeană să lanseze campania militară împotriva Libiei și eu am participat la ea. Mi-asum răspunderea, nu mi este rușine. Uh, dar uh, după o vreme, ca europeni, ne-am dat seama că nu putem uh, face acea operațiune împotriva Libiei fără susținerea NATO și europenii uh, au uh, au venit la NATO și au cerut ajutor și NATO a furnizat acel ajutor. Deci această campanie împotriva Lib- Libiei a fost inițiată de europeni fără NATO, după care s-a utilizat structura de comandă a NATO pentru a putea implementa acea operațiune și ne-am bucurat și de sprijin din partea Statelor Unite. Deci faptul că nu suntem de acord cu campania din Libia nu este chestiunea pe care o discutăm aici. Ideea este că uh, Europa și Statele Unite, uh, de fapt America de Nord, pot lucra împreună prin NATO. În privința autonomiei strategice, cred că deja am uh, oferit un răspuns. Uh, în legătură cu Turcia. De asemenea, cred că am răspuns. Defender 2020 este un exercițiu, un exercițiu important pentru că arată capacitatea Statelor Unite de a susține și de a proteja Europa dacă este nevoie. Aș dori să subliniez faptul că motivul din care există NATO și garanțiile de securitate ale statele, oferite Statele Unite, articolul 5, unul pentru toți pentru unul, unul pentru toți, este pentru a păstra pacea, pentru a o menține. Uh, nu pentru a lupta în război, ci pentru a-l descuraja, pentru a preveni un conflict. Ideea din spatele NATO este să nu fim niciodată obligați să luptăm în război, să putem preveni un război, tra- transmisând oricărui adversar potențial mesajul foarte clar că dacă un aliat este atacat, toți aliații îi vor sări în ajutor. Uh, pentru a preveni războiul, dar pentru a face acest lucru în mod credibil, trebuie să arătăm că suntem capabili să aducem trupe americane în Europa. Pentru că trebuie să arătăm că nu uh, că un atac împotriva unui aliat european uh, va atrage după sine susținerea întregii alianțe. Trebuie să asigurăm și măsuri de descurajare și uh, de apărare. În legătură cu cheltuielile, voi mai da un răspuns și în legătura faptului că NATO ar fi în moarte cerebrală. NATO este o alianță agilă, ceea ce nu înseamnă uh, că trebuie să fim de acord uh, în, întotdeauna. Trebuie să luăm decizii și să le implementăm. Și uh, noi implementăm acum cea mai mare adaptare a NATO de la războiul rece încoace. Trebuie să susținem uh, controlul armelor, trebuie să prevenim situația din Orientul Mijlociu, unde din nou a trebuit să reluăm uh, operațiile militare. În legătură cu uh, cheltuielile, eu înțeleg că alegătorii și parlamentarii sunt uh, adesea sceptici în ceea ce privește cheltuielile pe apărare. Majoritatea politicienilor preferă să cheltuie pe sănătate, pe învățământ, pe infrastructură, nu pe apărare. Eu am fost uh, politician uh, ani de zile și întotdeauna era greu să strâng fonduri pentru apărare. Am fost și ministru de finanțe în anii 90 și am redus eu însumi cheltuielile pe apărare. E adevărat. Evident, uh, în anii 90, după războiul rece, când eram eu ministru de finanțe, am redus cheltuielile militare pentru că tensiunile au scăzut și percepeam mai puține amenințări am dar dacă reducem cheltuielile de apărare când tensiunile scad, trebuie să putem crește bugetul pentru apărare când crește nivelul de tensiune. Trebuie să înfrângem ISIS. Și mai ales dacă credeți că Europa trebuie să facă mai multe, trebuie să cheltuiți mai mult. Nimic nu este gratis. Vedem că Rusia este mai insistentă, că uh, încalcă tratatul de neproliferare, că uh, desfășoară proiectile nucleare în Europa. Nu avem uh, spațiu de manevră, nu ne permitem să calculăm uh, greșit. Trebuie să știm și să existe clar că NATO își poate proteja aliații, atâta timp cât este absolut clar acest lucru, nu va exista niciun război. Trebuie să menținem uh, descurajarea credibilă pentru a preveni un război. Și îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, dar trebuie să investim mai mult în apărare. N-am uh, dat un răspuns uh, scurt, dar am primit și multe întrebări. Am să-i dau cuvântul imediat domnului Natalie Loazo. Loazo, mulțumesc domnule președinte. Domnule secretar general, voi încerca și eu să fiu succintă pentru a concluziona acest schimb de opinii care pare foarte oportun astăzi. Uh, rețin două chestiuni care mi se pare esențiale. În primul rând, convingerea că NATO nu poate uh, să evite să se gândească profund la strategie. Amenințarea Rusiei este mereu prezentă, chiar dacă ia forme diferite. Europa se confruntă în continuare cu amenințările teroriste din Orientul Mijlociu și din Sahel. Uh, și uh, trebuie să uh, ținem cont de faptul că uh, comportamentul Turciei și creșterea tensiunilor în Orientul Mijlociu reprezintă provocări îngrijorătoare. Să nu uităm că încă nu am înfrânt terorismul, ați spus-o chiar dumneavoastră, domnule secretar general. Uh, faptul că Rusia are în continuare un comportament uh, amenințător, chiar dacă este necesar un dialog. Rețin necesitatea imperioasă de a consolida apărarea europeană, care este indispensabilă pentru alianță și un supliment inevitabil la NATO. Alianța Guvernanța rămâne centrală. Europa uh, nu joacă un rol suficient de important. Nu este, vocea Europei nu este suficient de uh, bine auzită tot timpul. Preferăm să fim uh, la masa de negocieri și nu să fim simpli executanți. Nu întoarcem spatele alianței, ci uh, vrem să ne jucăm propriul rol, să ne asumăm propria răspundere în apărarea continentului nostru. Desigur, subiectul nu este epuizat astăzi și de aceea vă amintesc că subcomisia sede va uh, continua uh, să uh, discute periodic despre NATO. Pe 23 ianuarie, în două zile, vom discuta despre provocările cu care se confruntă alianța în prezența lui Camille Grand,